Alexander. Și acum, pe ordinea de zi, avem raportul Lambsdorff în legătură cu contractele de achiziții publice în domeniul apărării și securității. Domnul Lambsdorff, pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În momentul de față, 30 de misiuni ale Uniunii Europene în întreaga lume um, au loc pentru a promova securitatea în lume. Opt astfel de misiuni au fost deja încheiate. Ele funcționează în medii foarte dificile. Știm că crizele se multiplică și cererea de contribuție europeană în politica internațională crește, nu scade. Știm de asemenea că noi europenii uneori nu suntem capabili să ne achităm de misiunile noastre așa cum am dorit cu cel mai bun echipament, uh, beneficiind de interoperabilitate Trebuie să reușim să facem acest lucru, uh, dar dorăm acest lucru soldaților noștri și polițiștilor noștri care operează în întreaga lume. Una dintre probleme este faptul că politică, piețele armamentelor uh, nu sunt uh, integrate. În Statele Unite există 29 astfel de proiecte, la noi mult mai multe dezvoltarea produselor este fragmentată. Există furnizori istorici. Aceștia rămân tot timpul aceiași. Pe piețele europene, anumite bunuri și servicii reprezintă 91 de miliarde de euro și 13% dintre acestea Uh, sunt vândute, cumpărate pe piațe publice. Forțele noastre armate, armate nu primesc cele mai bune echipamente și uh, banii contribuabililor sunt aruncați pe fereastră. Armamentul este din ce în ce mai scump și bugetul pentru apărare este, în, uh, este stabil sau în scădere. Nu trebuie să cheltuim mai mult, trebuie să cheltuim mai bine. Asta da, este necesar și datorăm acest lucru contribuabililor. În 2005, Parlamentul a cerut Comisiei un raport uh, și o propunere de directivă. Comisia a făcut acest lucru și eu ca raportor, pentru mine ca raportor este important faptul că domnul Sarkozy, fostul președinte în exercițiu al Uniunii Europene, a uh, menționat în discursul său piața armamentelor și noi trebuie să mergem în același sens. Acordul în prima lectură și exprimarea acestei dorințe pe viitor ne vor permite, sper, să punem bazele unui nou cadru juridic pentru a permite mai multă transparență pe aceste piețe. Nu trebuie să uităm contextul. În decembrie am adoptat deja o decizie în legătură cu armele și trebuie acum să ne pronunțăm în legătură cu al doilea element. Aceste elemente sunt complementare și acest pachet mm, va fi pecetluit mâine cu votul nostru. Mâine nu se va pune capăt evoluțiilor în acest domeniu, dar este o decizie importantă pe care o vom lua, care va permite să se avanseze în acest dosar. În încheiere vreau să mulțumesc colegilor, doamnei Kellenbach, doamnei Sederscheld, pentru cooperarea lor critică, dar constructivă. Mulțumesc și Consiliului și Comisiei. Cred că ceea ce este important este faptul că există voință politică și profesionalism, există disponibilitate pentru a se obține un compromis. Avem nevoie de acesta și sper că, adoptând acest pachet mâine, ne vom arăta la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Cred că această dezbatere ar fi trebuit să aibă loc la Bruxelles, nu la Strasbourg. Domnule members în primul rând îmi cer scuze pentru voce, am o răceală. Este vorba de propunerea pentru directivă pentru achiziționare de echipamente din domeniul apărării, pe care Comisia l-a prezentat ca parte a pachetului apărare. Această propunere este un important pas înainte către un pachet de apărare comun în Europa, care este o contribuție la politica de apărare și securitate a Uniunii. Această directivă este foarte importantă, un instrument foarte important pentru consolidarea capacităților de apărare, pentru a face um, cheltuielile publice mai eficiente și pentru a crește nivelul de securitate al cetățenilor. Procesul de negociere pentru propunere a beneficiat de o strânsă colaborare între Parlament, Consiliu și Comisie. În consecință, ați dori să îl felicit pentru domnul Lambsdorff pentru activitatea intensă a domniei sale și pentru ajungerea la un acord în prima lectură. De asemenea, raportorii fictivi, vreau să le mulțumesc pentru cooperarea constructivă și să felicit președinția franceză, care împreună cu președinția slovenă au uh, crescut ritmul uh, în care s-au derulat procedurile de negociere și de asemenea și președinției cehe pentru angajamentul față de finalizarea acestui document. Noua directivă este creată pentru achizițiile din domeniul apărării, pentru stabilirea de criterii mai flexibile de negociere a contractelor care sunt foarte complexe și foarte sensibile. Permit introducerea de clauze specifice de securitate pentru protejarea informațiilor uh, uh, sensibile. Este vorba de clauze pe care statele membre le pot aplica în cazul majorității contractelor de achiziții din acest domeniu. Noua Noua directivă se aplică și în domeniul siguranței non-militare, în conformitate cu mediul strategic în care apar noi amenințări transnaționale eh, care deja duc la estomparea graniței dintre domeniul militar și cel nemilitar. De exemplu, echipamentele pentru forțele de poliție uh, are caracteristici asemănătoare cu cel echipamentul folosit în domeniul apărării. Toate acestea prezintă avantaje importante. Noua directivă va permite statelor membre să limiteze derogările și să promoveze activitatea transparentă pe piața relevantă. Companiile vor putea să tranzacționeze mai ușor cu statele membre și Europa în sine va deveni o piață mai mare care va permite economii de scală, ceea ce va atrage costuri reduse și prețuri mai mici. Vom avea piețe mai deschise în beneficiul tuturor industriilor care vor avea capacități crescute, forțele noastre vor primi o valoare mai crescută pentru banii plătiți și uh, contribuabilii uh, vor trebui să plătească mai puțin. Toate acestea vor contribui pentru o mai bună Europa și de aceea vă mulțumesc și vă felicit. Grazie, signor comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, în numele PPE, domnul Sederșol, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu se poate crea uh, peste noapte o piață europeană a um, apărării. Am desfășurat o activitate excelentă cu raportorul, cu Consiliul, cu reprezentanții Comisiei. Am făcut câțiva pași inițiali foarte importanți. Materialul de apărare are o piață specifică. Trebuie să creăm garanții că există o competitivitate crescută pe această piață. Și guvernul francez a fost foarte constructiv în acest domeniu, dar mai ales raportorul, domnul Lambsdorff a avut o contribuție deosebită. Doresc să mulțumesc și reprezentanților industriei de apărare, pentru că am primit de la ei foarte multe elemente importante, iar directiva din 2004 privind achizițiile în acest domeniu um, a fost de asemenea o bază pentru acest document. Există un interes deosebit pe plan național în ce privește introducerea unor prevederi privind uh, achizițiile publice uh, Uh, pentru apărare și securitate. În ce privește articolul 296, um, este nevoie ca și industria să găsească aceste uh, reguli ca fiind salutare. Au existat unele îngrijorări, mai ales uh, când a fost vorba despre praguri și despre transparență ar fi doar un exemplu de progres pentru progresele pe care le-am înregistrat. Iar în ce privește chestiunile controversate, am putea găsi soluții uh, în temeiul legislației uh, europene existente deja. Dacă Parlamentul va susține cu o majoritate largă acest raport, eu cred că noi am făcut niște pași semnificativi logici. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest efort constructiv. Mulțumesc uh, în numele grupului socialist pentru patru minute, domnul Weiler. Uh, Doamna Weiler. Domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. La finele anului am citit uh, câteva titluri interesante. Lumea se înarmează, afacerile cu armament uh, înfloresc, uh, Industria de apărare devine din ce în ce mai scumpă, există cazuri de corupție în Germania și în alte state europene în acest domeniu. Pentru noi, în calitate de socialdemocrație, este foarte clar că acest tip al cursei armărilor și, pe de altă parte, atitudinea de lesefer uh, vis-a-vis -vis de corupție trebuie respinsă. Și obiectivele acestor directive transferul și achizițiile publice uh, vor putea crea garanții ca să nu stimulăm doar competitivitatea, dar și uh, să stăvilim și risipirea banilor contribuabililor în industria de armament. Acestea ar fi deja suficiente motive pentru ca socialdemocrații să voteze favorabil pentru aceste rapoarte. Va exista un cadru european um, în ce privește inclusiv serviciile în domeniul apărării și securității, va exista o mai mare cooperare între statele membre, deci nu vor exista dublări inutile și uh, marile concerne din industria de armament uh, vor acționa uh, în cadrul unor reglementări. Pentru noi, uh, eurodeputații, a fost foarte important și cred că din toate grupurile parlamentare ne-am dorit acestea să avem, să trasăm o direcție de acțiune să uh, existe sancțiuni în cazurile de corupție, inclusiv prin uh, retragerea unor comenzi, ceea ce este nou pentru acest uh, sector al industriei care până acum a fost foarte răsfățat. Și eu cred că toate cele 27 de state membre vor dori să susțină aceste demersuri, chiar dacă doar 7 sau 8 state au o industrie proprie în acest domeniu. Chiar și atunci este bine ca 27 de state să susțină aceste demersuri. Și cred că acest lucru n-a reușit. Nu sunt foarte sigură dacă lucrurile chiar vor funcționa astfel cum ne imaginăm noi. De aceea, noi uh, am mai introdus și dorința noastră că Parlamentul dorește să exercite un control pe viitor, uh, nu doar într-o manieră automată prin intermediul comisiei, ci vrem să știm și care sunt rezultatele uh, transpunerii în uh, practică a acestei directive și a acestui pachet de măsuri. Iar dacă pe viitor vom avea o piață internă și mai puternică și vom uh, obține și competențe europene, așa cum și-a propus și Sarkozy, atunci Parlamentul European în calitate de instituție aleasă în Europa, va putea să exercite un control real, așa cum se întâmplă acest lucru în parlamentele naționale și încă nu este cazul în Parlamentul European. Dar este o chestiune de viitor. Noi, într-un fel, în Germania, din acest punct de vedere, ne-am cam fript în domeniul acesta al uh, industriei armamentului și poate că și alte state au făcut până acum experiențe similare. În final, nu vreau să uh, mulțumesc. Cooperarea a fost uh, bună, dar trebuie să spun că procedura parlamentară a fost imposibilă. Compromisul cu Comisia și uh, Consiliul la prima lectură nu a corespuns unor criterii parlamentare. De aceea, eu cred că acest tip de procedură cu care ne-am confruntat acum n-ar trebui să se mai repete niciodată. După alegeri sper ca niciodată un asemenea tip de procedură să nu se mai aplice. Domnul Bușoi. Thank you very much, uh, Mr. Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. First of all, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc și să-l felicit pe domnul Lamsport pentru această muncă. Știu că a fost o muncă foarte grea și consider vital faptul că e nevoie de o piață uh, comună pentru arme și pentru a avea reguli ale jocului care să fie clare și valabile pentru toată lumea. De asemenea, salut realizarea principiilor de transparență și de competitivitate care se vor uh, aplica de asemenea și acestei piețe de arme și acest lucru demonstrează că este posibil să, este posibil să îmbunătățim modul în care cheltuim banii. Raportul domnului Lambstor stabilește un set de reguli care vor fi aplicabile în domeniul uh, achizițiilor publice, în uh, domeniul securității și uh, apărării. Iar aceste măsuri se vor aplica atât furnizorilor cât și părților contractante. Am menționat aici problema angajamentele pe care companiile trebuie să și le ia pentru a asigura uh, securitatea uh, produselor care sunt livrate. De asemenea, există o procedură de revizuire care garantează echitatea proceselor și lipsa oricăror discriminări. Pro- Punerea crește transparența în procedurile de lucru, de lucru, dar statele membre nu trebuie să lasă deoparte faptul că interesele de securitate sunt foarte importante și trebuie să aibă în vedere derogările legate de um, dezvăluirea de informații atunci când avem de-a face cu siguranța națională. Este foarte important să avem o piață comună europeană pentru apărare. În același timp, când vorbim despre acest subiect, această problemă, piața europeană comună de apărare sau despre subiecte mai sensibile, cum ar fi compensare, trebuie să luăm în considerare interesul strategic și situațiile strategice care pot apărea la nivelul fiecărui stat membru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ianoschi, acum un minut panie przewodniczący panie komisarzu! pan lambsdorff wykonał. domnule comisar domnule președinte domnul lambsdorff a făcut o muncă minunată în ceea ce privește achizițiile publice. E un subiect foarte apropiat de interesul public. Vorbim despre sume foarte mari când e vorba de echipamente pentru apărare și trebuie să ne asigurăm că se vor găsi soluțiile, nu doar cele mai ieftine, ci și cele optime. Trebuie să avem în vedere calitatea cu care aceste produse trebuie să fie fabricate. Sigur, confidențialitatea este foarte relevantă și chiar uh, existența unor informații strict secrete. De asemenea, trebuie să avem în vedere și chestiuni legate de offsets, de compensații, de informații lucruri care sunt reflectate în proiectul de directivă. Toate aceste aspecte vor duce la eficientizarea în domeniul achizițiilor publice. Și acum domnul Kalenbach, două minute. Doamna Kalenbach, mulțumesc Domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru cooperarea foarte bună, pentru că, deși este justificată critica legată de procedura aplicată pentru prima lectură, um, de fapt, s-au creat premisele ca în cadrul uh, negocierilor întrei, uh, vocea parlamentarilor să poată fi uh, auzită cât se poate de răspicat. Noi decidem astăzi în legătură cu o formulă de compromis într-un domeniu în care piața până acum a fost limitată la câteva state membre și a fost o experiență interesantă să vedem că cei care înainte Um, apărau um, ideea de piață internă comună, acum încercau să facă uz de toate mecanismele posibile pentru ca să-și păstreze uh, domeniul acestei piețe închise la nivelul mai, mult, mai puținor state, să-și păstreze într-un fel aceste uh, priorități și prerogative. Dar iată că prin ceea ce hotărâm noi acum, creăm șansa ca uh, banii publici să fie utilizați mai eficient, cheltuielile să fie reduse, să se reducă și corupția în acest domeniu, pentru că este datoria noastră față de cetățenii și cetățenele din statele noastre. Este limpede că acum uh, vor fi create condiții pentru organizarea de licitații care să fie mult mai transparente și să ofere și uh, altor industrii posibilitatea să pătrundă pe această uh, piață. Și pentru că probabil că vor uh, mai fi uh, căutate unele portițe care să uh, evite licitațiile, dar eu cred că la nivelul comisiei totuși se va urmări cu vigilență acest proces pentru ca aceste portițe să fie cât mai puține și să fie eliminate total. Și nu în cele din urmă, pentru prima dată sunt prevăzute și măsuri Uh, punitive împotriva celor care vor încerca să încalce aceste reglementări. Eu cred că în felul acesta vom reduce corupția și vom crea mai multă transparență. Este din acest punct de vedere o piatră de hotar pe care noi am uh, stabilit-o acum în uh, crearea unui cadru legislativ. Mulțumesc, domnul Flüger. Mulțumesc. Această directivă este parte a pachetului de apărare pentru a se crea o industrie de apărare mai puternică în Europa, uh, în condițiile unei piețe libere, dar armele, de fapt, sunt gândite pentru ucidere și pentru război. Colegul Svoboda, la ultima dezbatere, uh, a spus că este nevoie de condiții mai bune din start pentru industria de apărare, având în vedere concurența Statelor Unite. În 2005, pentru prima dată, putem spune că exporturile de arme au ajuns pe primul loc și 70% din aceste exporturi sunt asigurate de Franța, de Germania, de Italia, și uh, scopul nostru nu ar trebui să fie o industrie mai eficientă uh, a armamentului, ci mai degrabă să luăm măsuri de apărare. De fapt, cred că pentru toată lumea este limpede despre ce vorbim noi aici. Domnul Schwab, pentru trei minute. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului dar doresc să mulțumesc și activității Comisiei și Subcomisiei pentru Securitate și Apărare uh, și doresc să mulțumesc și prietenului meu, Carl von Bogau. Nu vorbim astăzi despre exportul de armament în state din afara pieței interne din Europa, ci noi vorbim despre modul în care vânzarea și uh, transferul de arme uh, poate să aibă loc în interiorul Uniunii Europene mai ieftin, mai eficient. Iar uh, din acest punct de vedere, Parlamentul a adoptat o poziție unitară. Salut acest lucru, pentru că în felul acesta cetățenele și cetățenii într-o piață de aproximativ 70 de miliarde de euro pe an uh, pot să realizeze economii. Este un fel de dividend al păcii. Și uh, îmi pare rău că din partea Consiliului uh, astăzi sunt puțini reprezentanți aici, pentru că noi trebuie să salutăm uh, progresele pe care le-am înregistrat, având în vedere uh, discuțiile foarte dificile care au avut loc între statele membre în trecut. Și uh, sigur uh, că eu uh, țin seama și de uh, unele idei exprimate aici de grupul social-democrat. În același timp însă uh, vreau să spun că, într-adevăr, uh, noi aici am uh, stabilit lucruri decisive, cum se spunea, o piatră de hotar în acest domeniu, în ce privește cooperarea europeană între statele membre în domeniul apărării, în domeniul politicii externe și de securitate, pentru că principiul trebuie să domine în viitor. Ceea ce eh, formulăm noi ca cerință într-un stat membru trebuie să fie respectat în toate statele membre. Este într-un fel de încredere pe care o avansăm și mulțumesc pentru această încredere. Mulțumesc și Comisiei care a colaborat cu noi în elaborarea acestei directive uh, pentru care ținerile din anumite state membre să fie învinse și uh, uh, în felul acesta și Parlamentul a putut să-și croiască un drum prin această junglă, să spunem, și să ajungem la o înțelegere. Eu cred că prin cea de-a doua parte a pachetului um, se poate crea o piață internă în ce privește um, armamentul destinat apărării și um, în felul acesta se întărește și rolul Uniunii Europene în contribuția la aplanarea unor crize internaționale. Iar în ce privește, de pildă, um, o intervenție, a, uh, o participare a Uniunii Europene în Africa sub conducerea unui general irlandez, uh, deja ne dăm seama uh, cât de complicată a fost calea pe care s-a înscris Uniunea Europeană până acum pentru ca să poată să contribuie la stabilirea păcii. Mulțumesc! Trei minute pentru domnul Ferreira. Plator Alexander Lambsdorff. Mulțumesc, domnule președinte Matia. Aș dori să-l să felicit pe domnul raportor, domnul Lambsdorff, Lambsdorff, precum și raportorii din umbră. Dragi colegi, Trebuie să ajungem la o mai bună integrare a pieței de apărare și trebuie să avem adevărată strategie în acest sens. Dar, de asemenea, trebuie să ținem seama și de specificitățile acestei piețe, în așa fel încât să respectăm regulile esențiale și necesare pentru o bună piață internă. E nevoie de o mai mare transparență în ceea ce privește achizițiile publice. Uh, în, și asta în toate statele membre ale Uniunii. E nevoie de condiții care să ne permită o mai bună productivitate și competitivitate a produselor europene pe piața internațională și mondială. Domnule Macrivi, cred că prin această directivă se poate garanta un, un progres în cadrul juridic în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul apărării și securității. Și bineînțeles, acest lucru va ține seama și de interesele fiecărui stat membru, mai ales interesele statelor membre în domeniul apărării și în domeniul uh, producției de uh, uh, armament și de echipamente de protecție. Trebuie să vedem că există prevederi care ne vor permite un acces uh, mai uh, uh, ușor în ceea ce vrește IMM-urile pe această piață. Uh, se va putea crea o adevărată piață europeană, o adevărată industrie europeană de apărare. Și acest lucru, bineînțeles, va întări poziția noastră, nu numai în acest domeniu industrial, dar și în ansamblul industriilor europene care se vor uh, dezvolta și ele la rândul lor. În final, Trebuie să menționăm de asemenea și dezvoltarea industriilor de armament care se află în afara Uniunii Europene și care pot juca un rol. Este adevărat că se spune de multe ori că uh, ca să te pregătești pentru a avea o perioadă de pace, mai întâi trebuie să existe război. Dar noi ceea ce ne dorim, înainte de toate, este să avem o putere de apărare uh, sporită. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Onischievici. Mulțumesc. Se cheltuie 500 de milioane de dolari pentru securitate și apărare în Statele Unite. În Uniunea Europeană se depășesc cu puțin 200. Întrebarea este, putem utiliza acele 200 de miliarde de euro pentru a avea capacități asemănătoare cu cele ale Statelor Unite? Pe vremea când eram ministru al apărării, m-am întâlnit cu reprezentanții industriei și le-am spus uh, îmi pare rău, sunt ministrul apărării, nu trebuie să apăr industria aici. Directiva pe care o discutăm aici și pentru care vreau să-i mulțumesc domnului Lambsdorff va ajuta, ne va ajuta pe noi să ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite mai bine, mai fiabil și că aceste fonduri vor duce la o capacitate adecvată a Uniunii Europene. Mulțumesc acum, domnul Ber, un minut. Stimate colegi, stimați colegi, aș dori să mai atrag atenția odată asupra faptului că vorbim despre un pachet de soluții. Și cred că atât din reglementarea privind uh, achizițiile publice, cât și transferul în interiorul Uniunii Europene de um, armament uh, Ă, trebuie să ne gândim că am urmărit, de fapt, o idee principală, armonizarea industriei de armament pe de o parte și, pe de altă parte, ă, la nivelul Uniunii Europene și mai multe posibilități de control în ce privește exportul de arme în afara Uniunii Europene. Dacă ne gândim la titlurile acelea negative, în același timp trebuie să ne gândim și la uh, titlurile pozitive. Uh, faptul că s-a elaborat un cod de conduită și Parlamentul acesta a cerut întotdeauna un asemenea cod de conduită. Iată că este o reușită. Această armonizare noi considerăm că este binevenită, iar acum va fi supusă și controlului statelor naționale. Dar va fi nevoie și de elaborarea unui mecanism de sancționare împotriva celor care vor încălca directiva. Iar noi vom urmări cu mult interes acest proces. Mulțumesc! Domnul pentru două minute. Domnule președinte, și eu aș uh, dori să susțin cele spuse de colegul meu Schwab acum câteva minute. Aș dori să spun că uh, această directivă reprezintă o decizie importantă și un progres și putem obține acest progres datorită eforturilor domnului raportor Lambsdorff și datorită și raportorilor din umbră și, bineînțeles, și datorită președinției franceze, care a făcut eforturi foarte mari în așa fel încât să se ajungă la un compromis. De fapt, ceea ce noi suntem pe cale de a realiza astăzi este lucrul următor. Încheiem un ciclu care a fost foarte rapid, în câteva luni de zile, un ciclu de negocieri și astfel obținem o directivă pe piața uh, internă a produselor în domeniul apărării, adoptată în decembrie, codul de conduită cu privire la exporturi, care de asemenea a fost adoptată în același moment și în final această directivă care ne va permite să îmbinăm articolul uh, 299 uh, din tratat, precum și regulile noi pentru achiziții publice. Deci acest ansamblu, dacă îmi dați voie să spun așa, ne va angaja în ceea ce eu aș numi comunitarizarea economiei de apărare. Ceea ce, bineînțeles, poate să pară contradictoriu față de Uh, dorința de suveranitate sau față de caracteristicile însăși ale fiecarei politici de apărare. Dar, de fapt, aici avem o adevărată voință de integrare față de suveranitatea fiecărui stat. Și de altfel constatăm acest lucru și în materie de justiție. De-a lungul președinției franceze, de-a lungul președinției portugheze, slovene, s-au făcut enorme progrese într-un domeniu unde uh, suveranitatea națională ar fi putut împiedica orice formă de acord, orice formă de cooperare. De fapt, dragi colegi, adoptând un astfel de text, cred că vom contribui la um, încetarea dezbaterei ideologice cu privire la natura și forma Uniunii Europene. E vorba de un spațiu, este o putere, este o adevărată putere, uh, mai ales în materie de afaceri externe și de apărare. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Van Orden? Un minut. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Noi, în calitate de conservatori britanici, ne opunem acestor, acestor deschidere ale pieței, dar s-a vorbit despre faptul că acest raport consolidează politica de apărare și integrare europeană nu are nicio legătură, după părerea noastră, cu consolidarea capacităților de apărare. Există anumite beneficii, cum ar fi facilitând accesul Regatului Unit la alte țări, piețe europene dar este un avantaj și mai mare pentru ca alții să aibă acces la uh, piața britanică, ce are cele mai mari cheltuieli în domeniu. Regatul Unit are și uh, cea mai deschisă piață în acest domeniu în Europa. Ce ne preocupă este faptul că se spune că s-au făcut investiții în anumite, domeniul, uh, în anumite domenii ale apărării și că aceste investiții nu mai pot fi recuperate în faza de dezvoltare și producție. guvernele naționale nu mai au capacitatea de a-și apăra locurile de muncă, proprietatea intelectuală și uh, am spune că aici se încalcă principiile cercetării și dezvoltării. Acest raport, după părerea noastră, nu este necesar din punct de vedere al apărării, al industriei și nici chiar din punct de vedere economic. Domnul Pascu, acum un minut. The directive on defense procurement. Directiva privind uh, procurarea de arme încearcă să reconcilieze prevederile pieții libere cu anumite reglementări în ce privește apărarea. Există, bineînțeles, anumite practici eh, care s-au impus pe piață în ce privește eh, armamentul care trebuie uh, combătute, dar există și această contradicție între confidențialitate și transparență. Noi dorim acum să monitorizăm constant procesul pe piață și să sancționăm uh, Uh, toate încălcările directivei pentru a păstra un echilibru în acest domeniu. Va trebui să reflectăm hotărârea instituțiilor europene pentru a urmări această piață uh, europeană care uh, se află în clipa de față în, într-un proces de creație. Pentru țări ca mea, România, cel puțin pentru moment, um, uh, această directivă constituie um, un, uh, o șansă ca industria națională să supraviețuiască. Mulțumesc, domnule președinte unitatea și securitatea europeană au fost puse în această perioadă din nou în pericol având în vedere atât criza economică financiară cât și criza energetică. s a demonstrat din nou că numai prin unitate și prin solidaritate se poate face față cu succes problemelor majore din lumea contemporană introducerea de reguli comune și transparente pentru achizițiile de pe piața produselor destinate securității și apărării reprezintă un pas important în întărirea politicii europene pentru securitate. este și o modalitate specifică economiei de piață pentru ca industria europeană de profil să facă față cu succes competiției cu marii actori internaționali în special cu statele unite. este nevoie de crearea cât mai rapidă a unui regim comunitar solid privitor la securitatea informaiei i trebuie instituit un control adecvat al exporturilor de produse i echipamente din domeniul securităii i apărării către ările tere. ratificarea i intrarea în vigoare a tratatului de la lisabona va permite instituirea cooperării structurate permanente în domeniul politicii de securitate esenială pentru viitorul uniunii. rogalski acum. Din anii 90 s-a văzut deja că fragmentarea piețelor uh, apărării a avut un efect negativ, fiindcă au cheltuit au crescut cheltuielile, dar rezultatul a scăzut. Statele membre, chiar și cele mari, au probleme în ceea ce privește finanțarea de noi sisteme, în ceea ce privește apărarea. Pentru a construi potențialul militar necesar statelor membre, avem nevoie de o bază tehnologică și de cercetare pentru a putea face față cu confruntările noi care apar. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem un cadru juridic uniform și să permitem statelor membre să implementeze prevederile europene fără a le fi subminate propriile capacități de apărare. Trebuie să existe și o procedură procedură de revizuire care să asigură protejarea contractanților, ofertanților. Trebuie să creștem uh, nivelul de transparență și să scădem uh, gradul de discriminare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mm, îl felicit pe uh, domnul Lambsdorff, dar și pe raportorii din umbră care au depus o muncă importantă. Caracteristice principale ale pieței europene deocamdată sunt următoarele. O fragmentare a pieței, un, ex, un export al produselor legate de apărare și siguranță, uh, care sunt foarte diferite din punct de vedere al procedurii, al domeniului de aplicare, al termenilor și aceste nou, noi uh, texte legislative ne vor permite să avem transparența necesară, să creăm o piață deschisă pentru echipamentele de apărare, ceea ce va reprezenta un factor important pentru dezvoltarea politicilor viitoare ale Uniunii Europene în domeniu. De asemenea, este important să avem prevederi clare în ceea ce privește siguranța, aprovizionarea și informațiile. Uh, bineînțeles, acest lucru figurează în articolul 93 din Tratatul Comunității Europene. Există și, de asemenea, și derogări în ceea ce privește cazurile excepționale. Dar ceea ce este important este ca rolul IMM-urilor să poată fi întărit, care în anumite state membre reprezintă mii și mii de locuri de muncă. Mulțumesc. Ultima intervenție. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori la rândul meu să îl felicit pe domnul Lambsdorff pentru activitatea excepțională desfășurată, dar și pe raportorii fictivi. Mă voi referi la ceva ce a spus domnul Tuban. Activitatea fantastică pe care președinția franceză a desfășurat-o în obținerea acestei uh, înțelegeri. Noi uh, nu ne-am temut să vorbim despre piața industriei de apărare pe piața europeană nici în anii trecuți, dar este clar că este în interesul comun al Europei să stimulăm uh, în acest domeniu competiția. Această directivă este foarte importantă pentru multe state membre și Uh, textul care se referă la subcontractări, din acest punct de vedere, este important. Eu știu și că uh, propunerea Comisiei a avut o prevedere în acest sens, dar ea a fost extinsă prin activitatea Parlamentului, astfel încât să existe o mai mare transparență în ce privește subcontractarea, să nu existe niciun fel de discriminare pe plan național și, uh, de asemenea, autoritățile naționale vor avea abilitatea să permită contract contractanților să încheie și contracte de subcontractare. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie. La parola al Are cuvântul acum domnul comisar Măcrivi. Vreau să le mulțumesc tuturor participanților Sigur, avem de-a face cu un document de compromis și nu putem lua în considerare toate sugestiile, dar Parlamentul are multe motive de a fi mulțumit. În primul rând, Parlamentul a cerut uh, permisiunea în rezoluția din noiembrie 2005 să se pregătească această directivă deci, se bazează în mare parte pe o propunere a Parlamentului. Apoi, textul actual a beneficiat foarte mult de contribuțiile dumneavoastră. Rapoartele INCO au fost integrate într-o mare măsură în ceea ce privește uh, vederile referitoare la transparență, uh, căi de atac și uh, domeniul de aplicare putem spune că am contribuit la o piață europeană a apărării care să existe cu adevărat. Să recunoaștem că cu 5 ani în urmă ideea unei astfel de piețe suna ca science fiction, pe când acum a devenit o realitate și nu trebuie să ratăm această ocazie. Euh, acum îi vom da cuvântul domnului Lambsdorff. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și colegului meu, Geoffrey von Odin, dar să se gândească că cel <laughs> care este cel care susține extrema Uh, stângă din Germania. Iar în ce privește domnul Flüger, uh, rog să analizeze mai bine textul, pentru că nu este vorba despre export, ci doar de piața internă europeană. Cred că ceea ce a spus doamna Weiler uh, este foarte adevărat. Aceste produse sunt foarte scumpe atâta timp cât nu există concurență. Așa este. Noi sperăm că acum introducem mai multă concurență în piața internă. În felul acesta aceste produse nu devin mai ieftine, dar oricum mai accesibile, ceea ce devine devine o șansă pentru industrie să-și găsească uh, piețe de desfacere noi și este o șansă și pentru uh, întreprinderile mijlocii să uh, pătrundă în acest domeniu al industriei. Și cred de asemenea că va exista și un control asupra acestei piețe, inclusiv din partea unor ONG-uri. În ce privește trimiterile colegilor Adenov și Jacques Toubon, este adevărat că noi uh, am elaborat acest uh, proiect într-o manieră mai puțin convențională. Este un proiect care face parte din cel de-al doilea pilon, dar noi ne-am folosit de instrumente din primul pilon. Eu cred că fără intervenția președinției franceze, care a încercat să negocieze și să medieze între statele membre, nu am fi reușit să facem acest lucru. Dar a fost o șansă pentru Europa politică, o șansă pentru Europa unei politici comune de securitate și de apărare, o șansă pentru Europa a valorilor comune și trebuie să folosim această șansă. Mulțumesc! mă refer la articolul o sută cincizeci și cinci al regulamentului în momentul în care cineva ți se adresează ai posibilitatea să reacționezi la eu cred că este ușor de văzut cine este extremistul între noi pentru că este un fel de extremism al pieții care, despre care vorbim. Iar eu am spus că o industrie a apărării mai eficiente în interiorul Uniunii Europene va avea cu siguranță efecte și asupra exportului și cred că acest lucru nu poate să fie negat. Orice altceva uh, mi se pare a fi o concluzie greșită. La discussion est close. Le vote aura lieu. Încheiem aici discuția, iar uh, dezbaterea, votul va avea loc mâine. Trecem acum la timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei. Prima întrebare din partea domnului Boc, cu privire la aniversarea 10 ani de la înființarea monedei euro. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Experiențele legate de coordonarea bugetară au fost unele